You know, I cannot stand this. Good afternoon. Bună ziua. Mă bucur să vă revăd pe toți. Aș dori să vă rog să luați loc pentru a putea începe. And I would advise you all for, for the coming meetings to be on. De asemenea, v-aș ruga să fiți uh, punctuali pentru reuniunile viitoare. Este mult mai bine să putem începe la ora 15, nu la ora 15 și un sfert. Și mă bucură răspunsul din partea colegului meu din Polonia, care îi place atât de mult ordinea. Deci, bun venit tuturor la această reuniune a comisiei noastre. Urmează altă două și aș dori să aveți Uh, răbdare pentru că avem o ordine de zi foarte încărcată. Dacă vorbesc prea tare, vă rog să-mi atrageți atenția și dacă vorbesc prea încet, vă rog să-mi, uh, să-mi atrageți atenția. Am însă probleme foarte mari cu vocea. Representatives from member state. Aș dori să salut alături de noi reprezentanții Comisiei Europene și ai statelor europene În ceea ce privește petițiile pe care le vom discuta în această reuniune, în legătură cu uh, petiția 0344 pe 2014, uh, programată pentru mâine după masă, vom discuta și o altă petiție care se referă la aceeași temă. În plus, mai există cererea de a redeschide petiția 1616 pe 2013, pe care o veți găsi anexată notițelor președintelui. Este vorba de o petiție din Irlanda privind criza financiară. Sincer vorbind, eu personal nu sunt convinsă că avem motive de a redeschide această petiție pentru că nu cred că putem face ceva pentru a progresa cu această petiție. Cu toate acestea, este o temă importantă care merită atenția noastră. Drept urmare, aș propune să supunem această propunere coordonatorilor, astfel încât aceștia să o discute și să ia o decizie. Este o temă largă căreia ar trebui să-i acordăm mai mult timp decât avem acum la dispoziție. Uh, sper că sunteți de acord, vă mulțumesc. Și acum, cel mai important punct de pe ordinea de zi pentru mine este să vă aduc aminte că, că David uh, Law, care se va retrage, va părăsi Parlamentul European la sfârșitul acestei luni. Vom organiza o recepție mâine la sfârșitul reuniunii de după masă pentru a sărbători acest eveniment. Uh, vă rog să fiți uh, prezenți acolo. Dumnealui cred că abia așteaptă să asculte toate mesajele dumneavoastră. Astăzi vă prezint pe doamna Virgi Pepa, noua șefă a secretariatului Comisiei PETI, începând cu data de 1 februarie. Vă rog să vă ridicați. Virpi is a very experienced. Virpi vine din uh, Finlanda. În ultimii ani s-a ocupat de unitatea intranet a Parlamentului European și de alte aplicații de intranet uh, din Parlamentul European. În acest uh, post a condus o echipă de 36 de persoane și înainte a lucrat ca administrator în Comisia pentru uh, Envi, în Comisia pentru Buget și în Serviciul de Presă a Parlamentului European. Înainte activității de la Parlamentul European a activat în uh, Ministerul finlandez pentru ocupare. Mă bucur că ești alături de noi astăzi și aștept cu nerăbdare o colaborare cât mai lungă și mai rodnică. Și, dragi colegi, vă pot spune de pe acum că stăpânește la perfecție limba suedeză, deci vă rog să fiți foarte atenți. Sper că ați înțeles că am glumit. Vorbește foarte bine, după cum a spus, limba suedeză și eu voi uh, profita de ocazia colaborării cu ea pentru a învăța câteva cuvinte în finlandeză. Acestea au fost notițele mele. Un alt fapt interesant este faptul că domnul Ambroas Peroa, consilierul politic al socialiștilor, pe care nu îl văd, cred că a părăsit sala, dar și dumnealui se află în pragul pensionării. Aceasta urmând să fie ultima sa întâlnire de la Comisia pentru Petiții, însă nu va părăsi Parlamentul, ci va scrie o carte despre activitatea socialiștilor în Parlamentul European, începând cu anul 1979. Deci va mai fi o perioadă alături de noi, am dorit doar să vă spun acest lucru pentru a-i putea ura toate cele bune cu ocazia pensionării. Revenind la proiectul de ordine de zi, aș dori să vă întreb dacă sunteți de acord cu acest proiect sau aveți propuneri de modificare. Văd că nu. chestiuni diverse sau putem trece direct la discutarea petițiilor. Prima dintre petiții este adresată de Miha Regaciar în numele mai multor uh, semnatori în ceea ce privește protecția regiunii Cras din Slovenia împotriva speculațiilor imobiliare, imobiliare și distrugerii siturilor incluse în patrimoniul mondial UNESCO. Mă bucur să văd că europarlamentari din Slovenia sunt prezenți în, la reuniunea de astăzi și aș dori să dau cuvântul reprezentantului Comisiei, dom- domnul Thomas Wittmann, dacă este aici. Comisia este aici în stânga, vă rog, aveți cuvântul. Vă mulțumesc. După cum ați spus, mă numesc Thomas Wittmann, Problema cu această petiție a fost că cererea adresată nouă nu a fost foarte clară. Din dosarul petiției am înțeles că această petiție a fost discutată de Comisia pentru Petiții în anul 2011, după care i s-a cerut să furnizeze informații suplimentare pentru a clarifica situația, însă, conform informațiilor noastre, nu au mai uh, urmat reacții din partea petiționarului. Am înțeles cu toate acestea că petiționarul are două preocupări. În primul rând este vorba de protejarea regiunii Cras față de poluare și în al doilea rând este uh, vorba de păstrarea terenului agricol pentru a asigura siguranța alimentară. No, ni se pare că această a doua preocupare a fost determinată de cumpărarea unor, uh, multor terenuri de către străini, ceea ce a dus la creșterea prețului terenurilor arabile. Se pare că la momentul în care a depus petiția în anul 2011, petiționarul se aștepta din partea guvernului sloven să restricționeze posibilitatea cumpărării de terenuri arabile de către resortisanți din uh, țări străine. Acest lucru împiedică, încalcă principiul libertății de circulație a capitalurilor. Până în mai 2011, Slovenia, împreună cu alte Uh, țări puteau să aibă politici uh, protecționiste în acest sens, în acest sens. deci puteau exclude în totalitate uh, străinii de la cumpărarea terenurilor. Este o derogare acordată țărilor care aderau la Uniunea Europeană pe o perioadă de șapte ani. În anul 2011, Slovenia putea cere extinderea acestui termen limită cu alți trei ani. După părerea noastră, petiționarul se plânge de faptul că guvernul sloven nu a cerut uh, intrarea în vigoare a acestei uh, prelungiri. Ei bine, în primul rând, uh, Slovenia nu era obligată să ceară uh, extinderea acestei derogări, deci dreptul european nu este încălcat, însă acestea fiind spuse, în ceea ce în ceea ce privește respectarea principiului circulației uh, capitalurilor, sunt justificate măsuri care descurajează speculațiile imobiliare sau păstrarea terenului arabil în scopuri uh, tarabile, arabile. După cum am spus, nu am mai uh, primit informații suplimentare, deci Comisia Europeană consideră că această petiție poate fi închisă. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Dau acum cuvântul colegilor. Domnul Bogovici are primul cuvântul, vă rog. Thank you very much. Vă mulțumesc. Într-adevăr, reprezentantul Comisiei Europene a explicat situația. Petiția a fost deschisă în anul 2011, moment în care acest teren uh, arabil a fost, uh, a fost uh, supus schimbării destinației sale, după care în zona respectivă foarte multe lucruri s-au modificat. Înainte se regăseau uh, foarte multe case, case vechi, dar apoi, în urma injecției de capital uh, străin din Ljubljana și din Italia, au fost construite multe clădiri noi. În anul 2011, după cum ați explicat, la șapte ani după ce Slovenia a aderat la Uniunea Europeană, în momentul respectiv eu făceam parte din Parlamentul uh, sloven și împreună cu câțiva colegi am cerut uh, oprirea acestui fenomen și să încercăm să protejăm zona respectivă. După cum ați spus, guvernul uh, a renunțat la prelungirea termenului respectiv. Uh, situația între timp nu s-a schimbat. Prețurile la terenurile arabile sunt uh, mult mai mari, de 10 ori mai mari decât în în mod obișnuit și cei care doresc să continuă activitățile în agricultură, cei care doresc să trăiască acolo, trăiesc în condiții proaste, mult mai proaste decât în alte zone din Slovenia. Deci aș propune să cerem guvernului sloven să întreprindă ceva în acest sens și să asculte preocupările uh, celor care au semnat această petiție. După cum uh, v-am spus, cunosc, uh, cunosc această situație foarte bine și deja în anul 2011 am redactat uh, o interpelare a guvernului în Parlamentul sloven. Cred că trebuie să continuăm să ne preocupe această temă. Mr. Soltes? Mulțumesc, domnul Soltes, vă rog. Vă mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul, doamnă președinte. După cum s-a spus deja, Slovenia avusese posibilitatea de a impune această clauză de salvgardare privind uh, derogarea perioada de șapte ani după data aderării. Din păcate, nu s-au luat măsuri active de către autoritățile slovene la momentul respectiv. Drept urmare, suntem de acord cu intențiile acestei inițiative civile, mai ales din perspectiva protejării mediului înconjurător. Cerem, de asemenea, guvernului sloven să țină cont de aspectele din această petiție în același timp, se consultă legislația europeană pertinentă din acest punct de vedere, care cere, printre altele, protejarea resurselor de apă și a biodiversității, în același timp protejarea patrimoniului uh, cultural și istoric. Mulțumesc! Doamna Faion nu dori să luați cuvântul. Mai dorește cineva dintre colegi să intervină? Peter? Okay, should, do you want to go outside and, and have an argument privately or? Dori să vă continuați uh, discuția afară? Ok. Monsignore Kiri. Kiri. Ok. Domnul Kiri. Vă mulțumesc, doamna președintă. Nu aș dori să critic uh, definițiile patrimoniului mondial cultural. Există consecință negativă dacă dorești să distrugi patrimoniul, patrimoniul mondial. Însă ar trebui să renunțăm la activități de speculare. Însă, pentru acest lucru, zona respectivă trebuie să fi meritat o asemenea recunoaștere din partea UNESCO. și UNESCO impune reguli foarte stricte în ceea ce privește protejarea zonei respective. După intervențiile colegilor din Slovenia, eu consider că ar trebui să ne ocupăm în continuare de această petiție, ar trebui să ne adresăm guvernului sloven pentru a putea înțelege dacă situația s-a modificat uh, între timp sau nu. Nu este relevant dacă este vorba de cetățeni sloveni sau de cetățeni din alte state europene, ci ar trebui să vedem dacă este încălcat cadrul uh, legislativ. Trebuie să ne asigurăm că această regiune deosebit de frumoasă este cu adevărat protejată. Mulțumesc, Peter. Doreai să iei cuvântul sau nu? Bine, atunci aș propune următoarele. Comisia ne-a propus să închidem această petiție, dar există unele puncte pe care ar trebui să le clarificăm. Ar trebui cel puțin să ne exprimăm opinia și aș cere colegilor din Slovenia, dacă este posibil, să redacteze o scrisoare adresată guvernului din Slovenia pentru a întreba care sunt intențiile și planurile de viitor ale acestui guvern. Poate după aceea am putea închide această petiție, însă este util întotdeauna să ne exprimăm opinia, să arătăm că ne-a preocupat această temă. Înțelegem că nu există căi legale de a rezolva situația, dar cel puțin ne-am exprimat opinia. Putem să facem așa ceva? Peter. Sunt cu totul de acord cu această propunere a președintei. Am o scurtă com- completare. Nu știu dacă este de ajutor colegilor din Slovenia sau nu, însă am putea să le spunem petiționarilor că o mare parte a acestor probleme ar trebui să fie rezolvate în uh, statul respectiv. Nu știu dacă există o comisie pentru petiții în Parlamentul din Slovenia. Am putea să recomandăm cetățenilor respectivi să se adreseze acestei comisii pentru că dialogul ar fi uh, mult mai direct. Deci, ca o completare, am putea spune că foarte multe dintre aceste probleme ar putea fi rezolvate pe plan național și să sugerăm uh, petiționarilor, într-un mod cât mai politicos, să se adreseze Comisiei pentru Petiții a Parlamentului din Slovenia. I don't think there is a petitions nu cred că există o comisie pentru petiții în Parlamentul din Slovenia, nu sunt sigură. Există una? Foarte bine. Haideți să facem așa. Adresăm o scrisoare uh, guvernului din uh, Slovenia și în același timp Comisie pentru Petiții din uh, Slovenia. Putem să facem așa? Foarte bine. Așa vom face. Trecem la următoarea petiție privind interzicerea vânzării de înnotătoare de rechin în Uniunea Europeană. Și dau cuvântul lui Alexander Stein din partea Comisiei. So this committee had already received a written response. Uh, uh, a existat deja deci un răspuns uh, scris din partea comisiei și nu s-au schimbat foarte multe lucruri de atunci. Voi rezuma pe scurt principalele puncte și voi prezenta uh, evoluțiile ulterioare. Comisia nu poate interzice vânzarea anotatorilor de repin pentru că cadrul legislativ se bazează pe principiul că trebuie permis acest tip de comerț atât timp cât este sustenabil. Uh, și uh, protejarea uh, speciilor amenințate de pește ar trebui să se bazeze în primul rând pe măsuri legate de pescuit. De aceea Comisia vrea să accentueze faptul că Uniunea Europeană joacă un rol esențial în protecția rechinilor și face acest lucru în mai multe feluri. În primul rând, după cum ă, știți, ă, ă, vasele noastre nu pescuiesc rechini și anul viitor vom implementa anumite reglementări îmbunătățite bazate pe politica din 2013. În al doilea rând, Comisia promovează în mod activ uh, măsuri de protecție și, uh, de protecție și uh, eliminarea comerțului cu nătătoare de rechin. Și poate că vestea cea bună în acest context este că, în baza eforturilor Comisiei, în noiembrie anul trecut, Um, Comisia de Pescuit uh, din Atlanticul de Nord a um, adoptat o politică pentru a interzice uh, comercializarea notătoarelor uh, de rechin. Și acesta este răspunsul la politica Comisiei Europene. Și de asemenea protejăm în Uniunea Europeană speciile amenințate. Avem în acest sens o comisie pentru, un comitet pentru protecția speciilor amenințate și chiar și în acest caz uh, Uniunea Europeană a inclus uh, trei specii de rechin în atașamentul 2 și acest lucru s-a întâmplat, au fost incluse în noiembrie anul trecut. Deci trebuie să fie clar că um, Comisia joacă un rol foarte important în protecția rechinilor și de asemenea monitorizează uh, rechinii aflați pe listele protejate și uh, dacă uh, acest comerț nu este sustenabil, uh, vom acționa acest sens, dar măsurile privind comerțul sunt ultimul resort la care putem apela. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Dezbaterea este deschisă și dau cuvântul lui Bordil. Doamnă președinte, de fapt, uh, uh, pescuitul reclinor nu este durabil, nu este sustenabil dacă este să analizăm uh, Uh, site-ul uh, VHO se vede că există milioane de rechinuciși în fiecare an și adesea este vorba despre uh, pescuit în vederea comercializării notătoarelor și acești rechini sunt practic prizonieri ai plaselor, se pescuiește cu plasa. În 2013 existau 15 specii. În, în 2010 avem 80 de specii amenințate față de 1993 când aveam 8. Uh, deci ar trebui introdus uh, o interdicție uh, care să vizeze ansamblul pescuitului de rechin, pentru că nu este vorba despre un pescuit durabil. Mai este și altcineva care vrea să ia cuvântul? Bun, deci Comisia a subliniat foarte clar că nu s-a schimbat practic nimic Uh, Comitetul de Pescuit a adoptat un raport foarte pozitiv de când am discutat ultima oară această petiție la acest comitet. Deci propunerea ar fi să încheiem, pentru că nu mai putem face nimic în plus din, ce, din câte înțeleg eu, dar vom lua în considerare uh, viitoarele petiții pe acest subiect și le putem discuta oricând, dar în acest caz uh, lucrurile au fost deja discutate și propun să încheiem discuția. Există cineva care nu e de acord? Sunteți de acord? Mulțumesc foarte mult! Și atunci trec la următoarea petiție a Patriției Balțarini privind uh, protecția rezervei naturale din Fondotoce din Piemont, Italia și dau cuvântul imediat uh, comisarului Marco Cipriani. Mulțumesc! În această petiție, lor se plânge în privința unui proiect uh, privind o rezervă naturală din uh, regiunea italiană Piemont această rezervație naturală este de asemenea un sit uh, care este luat uh, în vizorul uh, directivei privind habitatul păsărilor. Acum, revenind la petiționar, un teren de golf ar uh, distruge valoarea naturală și valoarea peisagistică a acestui sit. Uh, Uh, directivele principale nu interzic dezvoltarea în general în interiorul siturilor protejate, dar recomandă statelor membre să evalueze uh, pe o bază documentată dacă un anumit plan sau un anumit proiect ar putea avea un impact semnificativ asupra sitului. Deci, în cazul de față, trebuie să există o evaluare amănunțită a acestor posibile efecte. Și dacă rezultatul evaluării este negativ, atunci proiectul poate fi aprobat doar în anumite cazuri care sunt avute în vedere de directive, din motive imperative, din motive de interes public, dacă nu există alternativă la proiect și așa mai departe, și dacă sunt ă, ă, adoptate protecție. Comisia a verificat și a evaluat toate documentele puse la dispoziție de petiționar, inclusiv ă, un raport tehnic uh, realizat de Agenția Regională pentru Protecția Mediului din Piemont. Agenția Regională a analizat studiul de impact realizat de promotorii proiectului și a identificat uh, și mai mulți martori uh, pomeniți în acest studiu și agenția regională a identificat o serie de posibile efecte negative ale proiectului în cazul în care proiectul este aprobat și pus în aplicare. Am văzut în baza tuturor informațiilor disponibile că autoritățile italiene nu au aprobat încă un asemenea proiect. Deci nu există o decizie finală privind aprobarea acestui proiect. De aceea înțelegem că ar, acest articol 6.3 din uh, directiva privind habitatul sunt încă evaluate. De aceea, în această etapă nu putem uh, observa nicio încălcare de către autoritățile italiene a legii pentru mediul din Uniunea Europeană. Mulțumesc! Aveți cuvântul, Eleonora? Da, vreau să profit de ocazie pentru a spune că de vreme ce nu avem încă niciun rezultat al acestei evaluări, am sugerat să lăsăm petiția deschisă pentru a putea verifica și a ne putea asigura în privința evoluțiilor ce vor avea loc în privința acestei petiții. Mai este cineva? pare rău, nu pot fi de acord cu colega mea. În Italia sunt foarte multe reglementări și standarde birocratice pentru protecția mai multor lucruri și ei sunt obstacole în calea investițiilor și a face o procedură și mai complicată, după părerea mea, este contraproductiv. Mai ales că nu vorbim aici despre reglementări europene și cred că acest lucru nu este superflu, cred că este de-a dreptul contraproductiv. Există deja un mare număr de reguli și reglementări um, la nivel local și apoi la nivel național. Cred că există suficiente măsuri de protecție în statul membru, în Italia. Și cred că să mai facem și ceva în plus nu va face decât să descurajeze pe oricine ar dori să investească. De aceea cred că ar trebui să lăsăm această problemă în sarcina autorităților italiene și nu văd niciun motiv pentru a lăsa această petiție deschisă. Dacă vă uitați uh, în mapă uh, și în dosarul care a fost uh, citat de reprezentantul Comisiei, se spune că conform opiniei Agenției Regionale pentru Protecția Mediului, studiul de impact prezentat de promotorul proiectului nu este suficient de solid pentru a evalua toate efectele posibile. Și mai departe se spune că ar putea produce o serie de efecte uh, semnificativ negative asupra acestui sit uh, Natura 2000 și exact acest lucru a fost subliniat și de comisie. Nu există nicio încălcare a legislației europene, dar ce putem să facem? Putem să trimitem o scrisoare autorităților spunându-le că am primit o petiție și Astfel am putea uh, închide petiția, dar uh, poate că ar trebui să-i anunțăm că uh, avem ochii ațintiți asupra acestui lucru și că suntem atenți la ce se întâmplă acolo. Crezi că putem face acest lucru? Este o scrisoare, nu este nimic mai mult. Pot pur și simplu să fie atenți la ceea ce le scrim și pot să se ocupe sau pot să o arunce la coș dacă asta preferă să facă, dar măcar devin conștienți că am avut această discuție astăzi aici. În regulă să facem asta? Vă rog, vă rog, aveți cuvântul. Sunt de acord că este bine să le trimitem o scrisoare, dar înainte să primim răspunsul de la scrisoare, ar fi ciudat să închidem dosarul. Așa că eu personal nu sunt de acord cu trimiterea scrisorii și închiderea petiției. Trimitem scrisoarea și o lăsăm deschisă, lăsăm toată procedura deschisă pentru a o putea închide uh, după ce primim răspunsul la această scrisoare, nu înainte. Da, bun, există un mic dezacord în sală. Putem face următorul lucru. Trimitem o scrisoare în care subliniem ce a spus comisia aici și apoi lăsăm petiția deschisă până găsim un răspuns, până primim un răspuns. Uh, este bine? Sunteți de acord? Bun, așa vom face atunci. La următoarea, pă, îi urez bun venit uh, petiționarului, uh, domnul Francesco Montoya Ioia. V-am pronunțat numele corect? Sunteți binevenit aici. Sunteți uh, reprezentantul colectivului ornitologic Barza Neagră, cred că așa se traduce. Aveți cuvântul. această petiție se leagă de un proiect mai vechi. Cred că de 10 ani se lucrează la acest proiect este legat de proiectul uh, legăturii electrice între Spania și Maroc. Este un proiect care datează din 2005 uh, împreună cu studiul de uh, efect asupra mediului și după cum vedeți acesta este planul de a lega din punct de vedere electric Sântarea Gibraltar cu Marocul. Plaja Los Lantes va fi uh, transformată într-un sit electric pentru a conecta cele două regiuni și uh, s-a întrebat, uh, guvernul a fost întrebat dacă a luat măsurile necesare pentru protecția mediului și uh, a reieșit că măsurile acestea complementare care erau incluse în plan pentru a avea o porțiune de pământ, pământ pentru a proteja prin ea mediul ținea de anumite măsuri care trebuiau îmbunătățite și compania care trebuia să se, ocupe de aceste, să se ocupe de aceste măsuri complementare era furnizorul de energie electrică pentru Spania și nu a făcut acest lucru, iar în 2012 uh, a cerut guvernului spaniol să uh, schimbe zona, să schimbe dimensiunea uh, instalațiilor Ehm, centrala de pătratare a apelor reziduale trebuia și ea schimbată, ceea ce a dus la o nouă construcție la fața locului, o construcție care nu fusese luată în discuție în uh, studiul de mediu. Ehm, uh, și aici vorbeam despre un sit Natura 2000 care iar avea uh, suferea efectele acestui proiect. Păi, avem un oraș destul de mare unde va avea loc acest proiect și autoritățile orașului au uh, scris și ele un raport. Noi am scris comisii încă o dată. Comisia a respins argumentul legat de legalitatea sau ilegalitatea schimbării acestor măsuri complementare, iar apoi în 2013 Comisia a răspuns uh, că schimbarea măsurilor compensatorii va fi aprobată la uh, cererea proprietarului uh, întregii centrale. Dar nu s-a făcut o evaluare a impactului asupra mediului pe acest nou sit și uh, am, deși ni s-a spus că s-a făcut o evaluare, s-a făcut un studiu, din punctul nostru de vedere, de fapt, acest studiu nu a avut loc. Cel puțin așa ni se pare nou, așa am aflat noi. Proiectul inițial Um, era uh, legat de un uh, zid Natura 2000 pe plaja Las Slantes și, în general, se ocupa de măsurile compensatorii pentru protecția mediului, dar apoi, când proiectul a fost schimbat, uh, realitatea cu care ne-am confruntat a fost total diferită. De aceea sunt afectate mai multe habitate și este afectat și interesul comunităților din zonă și în cealaltă zonă sunt uh, două situri care vor fi afectate și nu s-a făcut niciun studiu de mediu. Această nouă construcție a fost aprobată fără să existe niciun studiu de mediu, nicio evaluare. Și uh, nu există niciun plan de dezvoltare urbană. Planul regional a fost aprobat, dar nu uh, conține o evaluare a impactului asupra mediului. Uh, și nu uh, menționează nici măsurile compensatorii ce ar trebui luate pentru protecția mediului. Planul de dezvoltare urbană, după cum am spus, nu conține niciun studiu de impact asupra mediului, iar Ministerul Regional al Mediului din Spania spune că uh, această hotărâre va fi în sine, hotărârea pe care o va da va fi în sine studiu, dar nu conține nicio evaluare privind această regiune. Și în această regiune există o fundație mică care operează aici. Sunt foarte multe specii care vor fi afectate de construcții și mai mult decât atât, credem că uh, cel mai uh, rău efect este că aici vorbim despre o a doua construcție bazată pe proiectul regional și care primește fonduri europene. Deci, vin finanțări de la autoritățile europene pentru a clădi acest centru și care acum și-a schimbat locul. Mai mult decât atât, deși este o problemă națională, finanțarea europeană alocată a fost uh, dedicată acestui proiect. Dar, de fapt, zonă este concesionată doar pentru 50 de ani și este și o zonă folosită de uh, autoritățile militare și poate reveni la această întrebări dacă autoritățile din Ministerul de Apărare solicită acest lucru. se folosesc fonduri europene, se spune că nu sunt folosite fonduri europene, dar este foarte clar că anumite fonduri au fost deturnate în această direcție. Acest uh, slide pe care îl veți vedea este poate dificil de înțeles, dar pe partea dreaptă aveți ce solicită uh, guvernul spaniol pentru a finanța proiectul și pe stânga vedeți tot ce a fost finanțat de Uniunea Europeană. Săgețile demonstrează foarte clar că, de fapt, finanțarea a fost alocată dinspre Uniunea Europeană pentru acest proiect și este folosită în acea zonă fără să se producă aceste măsuri compensatorii. În acest întreg proces, după cum tot spunem, de 10 ani au existat plângeri, am avut amânări peste amânări și doar prin faptul că s-a implicat ombudsmanul am ajuns la ceva bă, s-a făcut o declarație, s-a schimbat declarația de impact asupra mediului și comisia a spus că măsurile compensatorii pot fi schimbate de la un proiect la altul fără o evaluare suplimentară. Nu există separația puterilor în Spania și nu s-au luat hotărâri privind mediul în jurisdicția din care face parte uh, această zonă. Uh, toate declarațiile privind protecția mediului nu au fost decât simple formalități, deci un studiu serios pur și simplu nu există. Uh, cred că în Spania construim lucruri, distrugem lucruri și nu ținem seama de protecția mediului de care trebuie ținut cont cu aceste măsuri, prin aceste măsuri compensatorii. Mm, ideea a fost să, uh, să ni se dea un răspuns care să blocheze plângerile noare și să-l facă pe petiționar să treacă prin tot felul de dificultăți, dar să nu primească niciun răspuns și noi să trebuiască să plătim și costurile acestei campanii. Declarația de impact asupra mediului din 2005 pare foarte pozitivă din punct de vedere al măsurilor, compensatorilor, dar de vreme ce s-a schimbat locul construcției, aceea nu mai are niciun rost directiva privind habitatul nu a fost respectată pentru că ea uh, era luată în calcul privind primul loc de construcție și nu s-a făcut o a doua evaluare de când s-a schimbat locul. Și concluzia este că tot noi va trebui să plătim pentru asta. Mulțumesc foarte mult! Și eu vă mulțumesc foarte mult și acum uh, să ascultăm comisia. Domnul Capriani. Da, mulțumesc. În primul rând câteva cuvinte despre proiectul inițial menționat de petiționar. Acest al doilea circuit al conexiunii electrice între Spania și Maroc. Comisia lansase deja o anchetă pilotă a Uniunii Europene în 2011, tot în baza unor plângeri și evaluase toată documentația pusă la dispoziție de autoritățile spaniole. Rezultatul acestei evaluări în acel moment a fost că nu a existat niciun efect semnificativ negativ asupra habitatului și a speciilor protejate uh, în această zonă estrecio. Proiectul nu afectase în mod negativ integritatea acestui sit. De aceea această anchetă pilot a fost închisă de comisie. Este un lucru important pentru că autoritățile spaniole adoptaseră un set de așa zise măsuri compensatorii, dar ținând seama că din punctul de vedere al comisiei nu exista niciun impact negativ semnificativ asupra habitatului și a speciilor relevante pentru acest tip, aceste măsuri compensatorii nu trebuiau privite ca măsuri compensatorii în sensul articolului 6 alinatul 4 al directivei privind habitatul. Este important să știm acest lucru pentru a evita neînțelegerile. În ultima vreme, autoritățile spaniole au schimbat câteva din aceste măsuri compensatorii și au înlocuit unele din aceste măsuri luate în calcul în faza inițială cu măsuri noi. Printre măsurile noi se regăsește și dezvoltarea acestui centru pentru păsări migratoare care constă din restaurarea anumitor clădiri militare pentru a face un centru pentru păsări migratoare. Acum, în baza informațiilor pe care le-am primit, înainte uh, să se pună de acord asupra acestor măsuri. Autoritățile spaniole l-au, uh, i-au cerut promotorului proiectului anumite justificări privind aceste schimbări și i-au cerut o evaluare a posibilului impact, atât în timpul lucrărilor, cât și în timpul activității operaționale a acestui centru pentru păsări migratoare în cadrul acestei monitorizări, pentru că din punctul nostru de vedere este o monitorizare făcută de autoritățile spaniole uh, nu a fost identificat niciun fel de efect negativ ca urmare a construcției acestui centru. De aceea, în baza informațiilor disponibile și în baza documentelor puse la dispoziție de petiționar, nu există nicio probă din care să reasă că construcția acestui centru pentru uh, păsări migratoare ar afecta situl Natura 2000 în chestiune. Deci Comisia nu a identificat nici o potențială uh, încălcare a directivei și nu avem de gând să luăm alte măsuri vis-a-vis -vis de autoritățile spaniole. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și acum le dau cuvântul colegilor, întâi Rosa. consensul la ceea ce a fost spus de comisie. A existat o serie de uh, investigații făcute și uh, îi urez bun venit de petiționarului. Este vorba despre o legătură, despre o conexiune electrică între Spania și Maroc. Uh, și petiționarul, petiționarul spuse că directiva privind habitatul ar putea fi încălcată începând cu 2011 Facem eforturi pentru a verifica dacă dispozițiile acestei directive au fost încălcate și Comisia ne spune că nu în această privință. Și întrebarea se pune din 2011. În ceea ce privește măsurile compensatorii ale autorităților spaniole cu acest centru pentru păsări migratoare, Comisia ne confirmă din nou uh, lucrurile pe care le știam în privința impactului asupra mediului și, și comisia în baza acestui lucru a încheiat ancheta privind această chestiune. Bun, uh, sigur, uh, sunt anumite lucruri care au ajuns aici cu întârziere, dar uh, sunteți de părere că trebuie să dăm curs lucrurilor spuse de comisie și să încheiem comisia, da sau nu? Uh, cred că există o mare discrepanță aici, doamnă președinte, uh, între ceea ce a fost spus de comisie și ceea ce a fost spus de uh, petiționar. Eu am lucrat foarte mult pe legislația privind mediul din Spania și mai ales uh, pe evaluări uh, ale impactului și știu că aceste evaluări nu sunt totdeauna de încredere. Ținând seama de faptul uh, că am auzit astăzi anumite lucruri spuse de petiționari, eu spun că soluția cea mai bună este următoarea. Cred că ceea ce vedem aici este un nou proiect care este dezvoltat fără un studiu corect privind impactul asupra mediului, indiferent de ceea ce s-a întâmplat înainte uh, cu primul proiect. Avem un nou proiect aici și există măsuri compensatorii care nu sunt puse în aplicare, deci și aceasta este regula generală în Spania. Deci, practic, avem un nou proiect în desfășurare și aspectul cel mai important este legat de finanțarea. Uh, Comisia spune că nu există uh, finanțări ale Uniunii Europene, dar am avut niște fotografii în care s-a văzut clar steagul Uniunii Europene, deci un semn clar că există finanțare europeană. Deci întrebarea care se pune este simbolul Uniunii Europene este acolo doar așa, fără niciun motiv? E cineva care să verifice acest lucru? Sau în aceste detalii se ascunde un mic drăcușor? Ce se ascunde în spatele acestei întregi chestiuni? ce lipsește adesea din aceste studii de evaluare din Spania este opțiunea de a face lucrurile altfel sau de a construi acest centru în altă parte, unde pagubele ar putea fi mai mici. Nu știm acest lucru și nu știm dacă această opțiune a fost luată în discuție S-a vorbit despre influență, s-a vorbit despre corupție, uh, petiționarii au vorbit acest lucru și uh, acest lucru se întâmplă adesea în Spania, așa că eu n-aș renunța, n-aș închide această petiție. Cred că ar trebui să continuăm să o analizăm, să anchetăm această situație și cred că trebuie să vedem cum a fost făcută această evaluare, dacă există opțiuni privind uh, localizarea în altă parte și de asemenea de unde au venit banii, de unde au venit și unde s-au dus. Și am o întrebare pentru comisie. Comisia a vizitat zona în chestiune? a vizitat unde, uh, zona unde există planul de a construi acest lucru sau doar ascultă ce spun autoritățile spaniole? Pentru că este o diferență foarte mare uh, între uh, a citi uh, documentele scrise de autorități și a asculta pe cei implicați sau de a merge la fața locului pentru a vedea cu proprii ochi ce s-a întâmplat. Deci comisia a fost acolo sau nu a fost? Mulțumesc. Domnul Terry Cabras. Mulțumesc, doamnă președinte. Petiționarul a subliniat mai multe contradicții importante uh, și nu am auzit un răspuns potrivit al Comisiei la toate acestea. În primul rând, se pare că nu există un studiu, că ar exista un studiu de evaluare, nimeni însă nu știe unde este documentul. Trebuie să clarificăm acest lucru. În al doilea rând, s-au folosit fonduri europene și s-a abuzat de aceste fonduri și de către cine? N-am auzit nimic de la Comisie în această privință. Important este că pe lângă asta Comisia a spus că nu există nimic negativ aici. Dar această opinie a fost exprimată în 2011. Între timp, reprezentantul Comisiei a spus că în 2012 a venit o nouă propunere și această nouă propunere pare mai rea decât prima. Ar fi interesant de știut lucruri legate de aceste măsuri compensatorii care au fost menționate aici, pentru că ideea este că trebuie să compensezi pentru ceva. Dacă există măsuri compensatorii, este evident că compensezi pentru ceva anume și nu prea înțelegem pentru ce se compensează, așa că trebuie să clarificăm aceste aspecte foarte importante și fundamentale și până să nu se întâmple acest lucru, nu trebuie să închidem petiția. Mulțumesc! Domnul Marto. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu avem de gând să iau cuvântul, pentru că mi s-a părut foarte clar răspunsul comisiei, dar după ce am auzit ce am auzit aici, în această după amiază, cred că merită spuse câteva cuvinte. Nu știu dacă există vreo problemă sau ceva suspect, ai sincer să fiu, dar cred că e scandalos să spui într-un comitet că există trafic de influență și corupție în Spania. Adică sunt niște afirmații foarte serioase și dacă sunt adevărate, ar trebui să mergem în fața instanței. Nu putem pur și simplu să aruncăm aceste vorbe și fără să explicăm foarte clar și să justificăm afirmațiile noastre. Dacă se întâmplă ceva, atunci este vorba despre o infracțiune și sunt lucruri care trebuie dovedite. Nu poți pur și simplu să arunci aceste vorbe în fața uh, uh, comitetului de ori nu spui nimic, ori te duci în fața instanței. Când vorbim despre opțiuni privind uh, localizarea diferită, bun, ce avem aici este un proiect care dacă respectă legea, atunci trebuie să vedem dacă, de fapt asta trebuie să vedem, dacă respectă legea și Comisia spune că o respectă. Uh, aici discutăm foarte mult despre ce face Comisia, dar cred că trebuie să clarificăm un lucru. Da, este evident, Trebuie să ne asigurăm că Comisia își face treaba corect, dar nu putem să analizăm lucruri dacă nu avem dovezi corecte. Bun, spuneți, a, dacă există măsuri compensatorii înseamnă că e ceva ilegal. Nu, eu nu sunt de această părere, nu e adevărat. Ar putea fi și alte lucruri care sunt dezvoltat, cum ar fi, de pildă, uh, construcția unei închisori și așa mai departe. Adică, uh, aceasta ar fi o măsură compensatorie, adică măsuri compensatorii. Nu înseamnă că se face ceva ilegal. Mulțumesc! Dezbaterea se cam încinge aici. Stați o clipă, vă rog, vă rog. Nu v-am dat cuvântul. Următorul vorbitor pe lista mea este Albiol Guzman. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc. Vreau doar să spun că noi credem că argumentele formulate de petiționar și de domnul Cavreas printre alții sunt suficiente pentru a menține această petiție deschisă uh, mai ales pentru că suntem de părere că uh, răspunsul comisiei a fost dat înainte de schimbările proiectului din 2012 și întrebarea dacă s-au folosit fonduri europene este foarte importantă, trebuie să o lămurim și cred că avem suficiente motive în acest sens pentru a menține petiția deschisă, mai ales date aceste două întrebări, date fiind aceste două întrebări importante. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum, domnule Tarek s ați dori să luați cuvântul? Îmi pare rău, pur și simplu vreau să spun că nu cred că este potrivit pentru un membru al Parlamentului să menționeze ceva ce aș fi afirmat eu când eu de fapt n-am afirmat acest lucru. Nu vorbeam despre activități ilegale sau despre înșelăciune. Spuneam doar că trebuie să menținem discuția la un, pe un ton civilizat. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Mai este cineva care ar dori să ia cuvântul în această privință? Rosa? Da. Cea mai recentă comunicare a Comisiei este din 24 uh, ianuarie 2013, deci după modificarea din 2012 și în acest răspuns Comisia spune că um, cazul va fi uh, închis pentru că totul era clar, directiva privind habitatul nu a fost încălcată și acest lucru deci uh, este un răspuns dat după schimbarea din 2012. Asta am spus ca să clarific ceva privind comisia trebuia să răspundă, dar poate comisia vrea să răspundă ea însăși. Pot să uh, dau cuvântul pentru un scurt comentariu din partea comisiei, vă rog. Da, mulțumesc foarte repede. Acest nou proiect am auzit că nu a existat uh, o evaluare corectă. Bun, directiva privind habitatul nu spune că toate proiectele din zona Natura 2000 trebuie să fie evaluate, ci doar acele proiecte care ar putea avea un impact negativ uh, și autoritățile naționale uh, competente trebuie să hotărăsc dacă acest proiect ar putea avea un impact negativ. Și în acest caz au existat uh, anumite informații privind acest uh, centru pentru persoane migratoare în baza caracteristicilor acestui centru, restaurarea clădirilor militare, în baza localizării, a sensibilității speciilor și a habitatului care trebuiau protejate pe acest sit, autoritățile au hotărât că nu este necesar un studiu complet, este o monitorizare, este un lucru permis de uh, directivă. Dacă un petiționar vrea da, comisia noastră să se împotrivească împotriva acestei decizii, trebuie să vină cu probe și noi n-am, văzut nicio probă care să ne arate posibilitățile unui impact serios asupra căror specie, asupra cărui habitat. N-am văzut un studiu serios. De aceea, uh, nu putem pune această problemă în fața autorităților spaniole. Și nu, nu am fost la fața locului, în primul rând, pentru că nu este necesar, în al doilea rând, pentru că nu facem asta. Comisia nu are competențe privind inspecția. Nu putem ridica o problemă decât dacă primim anumite probe, din indiferent ce sursă. Mulțumesc. Și în ceea ce privește finanțarea, pot să-i dau cuvântul colegului meu. Mulțumesc. Eu sunt uh, José Manuel Hernández. Dați-mi voie să vă spun câte ceva despre finanțare. Ni s-au sau ni s-au adus aceste dovezi cum că ar exista o finanțare din partea Uniunii Europene doar cu câteva un, zile în urmă în petiție se spune clar că inițial organizația era una regională. Între timp n-am primit niciun fel de dovezi cu privire la tipul de finanțare europeană care ar fi folosită uh, în uh, respectivul în respectiva zonă. Însă dacă într-adevăr se, vor fol- se folosesc acolo fondurile de dezvoltare regională, ei bine, acestea sunt gestionate de către statul membru. Dacă statul membru solicită finanțarea, finanțarea îi este acordată. Dacă respectivii bani sunt folosiți pentru construcția unui unui lucru care până la urmă ar putea influența negativ mediul înconjurător, atunci statul membru este responsabil pentru evaluarea efectelor. Uniunea Europeană nu poate verifica decât condițiile de finanțare și, de asemenea, Comisia Europeană poate verifica într-o oarecare măsură mecanismele de control care sunt în vigoare în statele membre. Acestea sunt singurele uh, mecanisme care ne stau nouă la dispoziție. Atât din partea mea, mulțumesc. Am întârziat deja. Mai există vreun coleg care dorește să intervină? Eu îmi dau seama că opiniile noastre sunt diferite. Asta înseamnă că eu nu pot închide această petiție. Cei care au intervit, intervenit, îmi cer scuze, au spus cât se poate de clar că își doresc ca această petiție să rămână deschisă. Acum, secretariatul trebuie să găsească calea de urmat, pentru că e clar că această petiție nu poate rămâne pe veci deschisă. Deci, lăsăm această problemă la latitudinea secretariatului, care va, va ancheta lucrurile care mai trebuie să fie anchetate. Și dați-mi voie să mulțumesc Comisiei pentru răspunsul deosebit de detaliat. Dar cu toate acestea, iată, colegii își doresc mai multe detalii sau vor o atitudine mai proactivă din partea Comisiei Europene. Vreau să mulțumesc Comisiei pentru informațiile furnizate, iar acum uh, investim secretariatul nostru cu toată încrederea uh, pe care o merită pentru a vedea ce se mai poate face pe viitor. Și acum îi dau petiționarului uh, dreptul să încheie dezbaterea. Intervenție fără microfon. După cum uh, a spus deja Comisia, petiționarul este întotdeauna cel care trebuie să aducă noi dovezi. Promotorul are dreptul să facă ce vrea, să-și schimbe proiectul inițial, iar uh, noi rămânem debusolați uh, încercând să găsim uh, măsurile pe care le avem noi la dispoziție. E clar că promotorul imobiliar este impl- implicat în toate etapele și uh, noi nu. Doamna președinte, acum știți ce aveți de făcut. Secretariatul va face ce trebuie să facă. Vreau să mulțumesc acum pentru prezența de astăzi, pentru că ne-ați uh, transmis toate informațiile pe care le dețineți. Petiția nu s-a închis, prin urmare vom mai reveni asupra ei. Trecem acum la problematica apei reziduale din uh, Moncofa, din Spania. Iată, multe petiții din Spania astăzi. Domnul Fernandez Covmes are cuvântul din partea Comisiei. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Este vorba aici despre apa reziduală din zona rezidențială La Tore și locul de campare Los Naranjos. Aceasta ar fi tratată într-o manieră necorespunzătoare. Comisia a fost informată că această apă reziduală este colectată într-un bazin de colectare și uh, Cam atât. Aici se oprește tratarea apei reziduale. apa care depășește volumul bazinului de colectare este direcționată prin intermediul unui canal direct în mare. Asta înseamnă că apa sau zona de coastă ar fi uh, poluată. Uh, Um, un lucru grav, cu atât mai mult cu cât există o plajă în apropiere. Ei bine, Comisia Europeană a analizat conținutul petiției, a ajuns la concluzia că localitatea la care se face referire este una mică, cu mai puțin de 2000 de locuitori și conform directivei privind uh, tratarea apelor reziduale, uh, apele reziduale colectate în, aglomerat, în aglomerări cu un număr de locuitori mai mic de 10.000 și evacuate în apele litera, litorare ar trebui să fie tratate în mod corespunzător. Deci există o serie de obiective și reguli care trebuie să fie respectate de către autorități. Toate aceste norme au intrat în uh, vigoare începând cu anul 2005. Comisia a evaluat ce s-a întâmplat în zona menționată în petiție și, pornind de la raportul privind apa pentru scăldat, calitatea apei din zona menționată în uh, petiție a fost uh, sau ar fi etichetată ca fiind excelentă. Asta încă din anul 2009, 2008. Uh, Prin urmare, se pare că nu există o poluare în zonă. Uh, mai mult decât atât, acum se construiește în uh, respectiva zonă o nouă stație de tratare care cu siguranță peste câteva luni va intra în funcțiune. Deci, după cum vă spuneam, aglomerarea este una mică. S-au luat uh, măsuri cu privire la tratarea apei, Uh, apelor reziduale. Uh, zona litorală nu este afectată conform studiilor Comisiei și tocmai de aceea Comisia Europeană a decis să nu um, demareze absolut niciun fel de procedură împotriva Spaniei, cu atât mai mult cu cât uh, încă se așteaptă punerea în aplicare a multor directive. Dar um, Știți prea bine, Spania este implicată deja într-o serie de alte încălcări ale normelor de mediu. Prin urmare, Comisia Europeană are uh, în vizor Spania în general. Doamna președinte, mulțumim. Deschidem dezbaterea. Mai întâi de toate, doamna Guzman. Mulțumesc petiționarii nu au putut fi prezenți. Tocmai de aceea am cerut în trecut și cer și astăzi, încă o dată, păstrarea deschisă a petiției. M-am uh, reunit cu petiționarii cu câteva săptămâni în urmă, cunosc uh, starea sau uh, situația la fața locului și tocmai de aceea eu sprijin această petiție. Este vorba așadar despre uh, o aglomerare cu 2000 de locuitori, dar mai există și o zonă de campare și mai este și o zonă industrială în zonă. Prin urmare, iată, pe lângă aglomerare mai există și alte activități uh, generatoare de ape reziduale, iar apele reziduale sunt uh, vărsate în uh, mare, pur și simplu. Am spus, uh, sau cum scrie în petiție, există în zona un bazin de colectare, dar bazinul respectiv este mult prea mic. Prin urmare, apele reziduale uh, sunt mai întâi de toate colectate, dar <laughs> după colectare, apele reziduale ajung într-un canal care leagă bazinul de colectare de mare. Cam asta, aceasta este procedura de tratare. Toate acestea au, bineînțeles, efecte negative asupra sănătății au existat, după cum spune și petiționarul, o serie de boli, de infecții ale pielii în cazul persoanelor care s-au îmbăiat în uh, respectiva zonă de cost, în zonă de costă. Au existat o serie de efecte și asupra ecosistemului, bineînțeles, și, bineînțeles, să nu uităm efectele pe care această situație le-ar putea avea asupra activităților turistice. Uh, Niciodată turiștii nu sunt atrași de zonele de litoral sau plajele care sunt marcate cu steagul albastru. Deci, noi suntem de părere că există mai multe acte legislative europene care sunt aici încălcate. Este vorba despre directiva privind tratarea apelor reziduale, există o încărcare a directivei privind politicilor Uh, de tratare a apelor reziduale, uh, de colectarea uh, apelor reziduale, etc., etc. Și ce ne spune Comisia? Ne spune că nu se sesizează pentru că această aglomerare ar fi prea mică. Dar Comisia uită că în timpul verii numărul de locuitori crește ca urmare a turismului. Uh, să nu uităm că mai există și acea zonă industrială în zonă. Mai există și fabrici de ceramice, de germa, <laughs> ceramică care activează în zonă și toate aceste, acestea produc ape, de, ape reziduale care nu sunt tratate corespunzător. Comisia susține că procesul de tratare este unul corect, dar eu vă spun că lucrurile nu stau chiar așa. Apele reziduale ajung direct în apa mării, asta se întâmplă, întâmplă într-o zonă uh, turistică, e un dezastru pentru mediul înconjurător, pentru turism și pentru toate celelalte activități economice. Mi se spune că s-ar construi acum o nouă stație de epurare. Da, <laughs> într-adevăr, dar construcția a început cu ani și ani în urmă și nu există o dată clară pentru finalizarea construcției acestei stați, stații de epurare. Și nu prea există fonduri pentru continuarea, respectiv finalizarea acestor, acestei stații sau instalații de epurare. Prin urmare, iată, Comisia Europeană este complet uh, greșit informată. Tocmai de aceea noi cerem ca această petiție să rămână deschisă. De asemenea, ne dorim ca autoritățile din zona Mancofa să se ocupe de, să trateze acest uh, subiect. Tocmai de aceea aș cere să transmitem o scrisoare a autorităților locale de acolo. Dar petiția trebuie să rămână deschisă. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președinte. Am primit noi informații. Dacă această stație de epurare este prevăzută, atunci am putea să mai așteptăm uh, cu uh, închiderea acestei petiții până la intrarea în funcțiune a acestei stații de epurare. Cine știe, poate activitățile acestea ar fi intensificate, tocmai ca urmare a faptului că petiția a rămas uh, deschisă. Ar putea, s-ar putea ca această decizie să fie una hotărătoare pentru accelerarea lucrărilor de îmbunătățire a sistemelor de tratare. Mulțumesc! Comisia ne-a oferit uh, Um, detalii cât se poate declare, informații cât se poate declare. În primul și în primul rând ne-a spus că apa mării nu este afectată, de asemenea am primit uh, informații cu privire la această uh, nouă stație de epurare. Haideți să fim serioși, stimați colegi. Noi nu suntem aici parlament regional, noi suntem parlament european. Am auzit că totul este în ordine, toate normele sunt respectate, prin urmare, dacă mai există o problemă, atunci această problemă trebuie să fie rezolvată de autoritățile locale. Trebuie să ne limităm la responsabilitățile noastre. Responsabilitățile noastre sunt europene. Din punctul acesta de vedere, totul e în ordine. Prin urmare, petiția ar trebui să fie închisă. Asta nu înseamnă, bineînțeles, că autoritățile locale nu ar trebui la rândul lor sau regionale, nu ar trebui la rândul lor să facă mai multe, să analizeze mai bine. Dar eu cred că Parlamentul European și-a încheiat activitatea. Totul e corect. Beatrice? Mulțumesc, doamnă președinte. Date fiind uh, cele spuse de doamna Albiol, eu cred că ar trebui să ținem cont de următoarele lucruri. Comisia a ne-a dat o serie de informații care se bazează pe raportul privind calitatea apei mării în 2013. Dar uh, hai, ce-ar fi să așteptăm rezultatele raportului din 2014? Cine știe, poate că în acest an um, lucrurile s-au schimbat. Pe baza acestui raport privind uh, calitatea apei mării, am putea să decidem ce anume trebuie să facem. Bineînțeles, am putea să facem de asemenea presiuni asupra autorităților regionale la nivel european, eu cred că ar trebui să ne bazăm pe date mai actuale decât cele care au fost vehiculate astăzi. Prin urmare, eu cred că ar trebui să așteptăm raportul din 2014. Doamna Albiol. Mulțumesc. Într-adevăr, petiția ar trebui să rămână deschisă cel puțin până la intrarea în funcțiune a stației de epurare. Bineînțeles, aceasta din urmă nu este responsabilitatea Comisiei Europene sau a Parlamentului European. Dar Comisia ne-a spus că petiția ar trebui să fie închisă pentru că această stație de epurare ar intra în curând în funcțiune. Uniunea Europeană, cred eu, are responsabilitatea de a se asigura că apele reziduale sunt uh, corect tratate. Ori uh, direcționarea apelor reziduale direct în apa mării, mie nu mi se pare că ar fi o bună tratare a apelor reziduale. Tocmai de aceea ar trebui să așteptăm raportul privind ap calitatea apei pentru scăldat pe anul 2014, să așteptăm uh, intrarea în funcțiune a stației de epurare și numai aceea va trebui să luăm o decizie. Domnul de Cabras? Mulțumesc, renunț la intervenția mea pentru că antevorbitoarea mea deja a spus tot ceea ce aș fi vrut să spun. Domnul Sebastia. Mulțumesc. Îmi cer scuze că am, am ajuns puțin uh, cam târziu, dar oricum eram fa- familiarizat cu acest subiect. E clar că Uniunea Europeană trebuie să verifice calitatea apei. Petiția poate fi închisă doar în cazul în care uh, calitatea apei nu este, uh, nu este influențată negativ. Ori pentru a se stabili dacă apa din regiune are într-adevăr o înaltă calitate, avem nevoie de date, rapoarte, evaluări recente, pe care deocamdată nu le avem. De asemenea, mi se pare că acel argument cu privire la stația de epurare trebuie, este oarecum grăbit. Ar trebui să așteptăm intrarea în funcțiune a acesteia înainte de a închide petiția. Doamna președinte, nu mai sunt alți vorbitori pe, o, pe lista de vorbitori. Mă simt ca în Spania astăzi, toată lumea vorbește spaniolă, să știți că mă bucur. Mă bucur să să, să aud limba aceasta. Mi-ar plăcea să ies din clădire și să, fie, să am parte de aceeași vreme ca și în Spania, dar asta cu siguranță nu se poate. Prin urmare, rezum cele spuse de colegi. Petiția trebuie să rămână deschisă. Cerem, de asemenea, un raport uh, cât mai recent cu putință cu privire la calitatea apei de asemenea, vrem să obținem informații cu privire, din partea autorităților locale și din partea autorităților regionale cu privire la planurile pe care le au în vedere pentru a îmbunătăți calitatea apei din respectiva zonă. Aceste planuri pot să fie numeroase sau uh, din potrivă, dar calitatea apei este absolut esențială. Sunteți de acord cu mine? Da, se pare că da. Bun, trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Dacă vă vine să credeți, tot o petiție din Spania. Este vorba din nou despre, despre uh, gestionarea deva, defectuoasă a bazinului hidrografic al râului Tajo de data aceasta. Doamna Valina a făcut uh, solicitarea cu privire la discutarea acestei petiții. Prin urmare, vă dau cuvântul imediat. Yeah. Yeah, we have the petitioners here. Alături de noi sunt petiționarii. Bine ați venit! Îmi cer scuză. Am încurcat puțin documentele. Doamna Rosa Eugenie Pretorus și domnul Miguel Angel Sanchez Perez sunt prezenți. Bine ați venit și uh, vă dăm cuvântul. Muchísimas gracias, señora presidenta. Vă mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să spun în primul rând că vă mulțumesc pentru invitația de a, de a veni în fața Comisiei pentru petiția Parlamentului European pentru a vă putea explica situația dificilă regăsită în bazinul hid- uh, hidrografic al fluviului uh, Tajo. Eu reprezint pe unul din cei doi petiționari, Daniel Martinez, care este coordonatorul uh, regional al uh, regiunii Castilia. Am uh, trimis această petiție din anul 2010 deja. În anul 2013 am revenit pentru că planul de gestionare regională, în prima etapă nu a ținut seama de fluxurile hidrologice uh, durabile, însă voi reveni acest, asupra acestui punct, pentru că în septembrie anul trecut, uh, guvernul spaniol a adoptat un decret regal prin care a modificat planul inițial, ne ținând seama de toate dorințele exprimate în uh, public și excluzând acest rând, uh, râu din uh, planul hidrologic. Acest lucru înseamnă că râul, fluviul Tajo, va fi exclus din, planul de gest, uh, din acest plan de gestiune, datorită pur și simplu unor interese private. Am venit în fața dumneavoastră astăzi pentru că în acest moment canalul de transfer care preia apă din acest fluviu și o redirecționează înspre alte râuri din Spania, are un uh, debit de 12 metri cub pe secundă. Spre deosebire de uh, 6 metri pe secundă. Domnul Arias Caniete a fost responsabil pentru această problemă, a prezentat un plan de rezolvare acestei uh, situații prin care se încearcă evitarea directivei privind calitatea apei. în Spania a fost demarată deja a doua etapă de planificare în care se regăsesc aceleași uh, probleme ca în prima fază, de fapt acestea se agravează. doar 20% din apă este acoperită de aceste, de aceste planuri și termenele de executare vor fi uh, împinse și mai mult în spate. Situația fluviului este una uh, deosebit de gravă, la limită. Fie există uh, vas, apă pe care o putem uh, direcționa în uh, zona, în regiunea Levante sau nu. Pentru că, în mod evident, nu este respectată directiva privind apele uzate urbane și privind apa. Și domnilor și domnilor, membrii Parlamentului European, a venit momentul să facem ceva. Acum Trebuie să decidem dacă pentru noi mediul înconjurător este important sau interesele economice și interesele întreprinderilor din regiunea Levante sunt mai importante. Parlamentul European trebuie să decidă dacă respectă directiva privind apa, directiva privind păsările, privind habitatele și așa mai departe, dacă toate aceste directive pot fi sau nu respectate. Cetățenii din Spania și din uh, Portugalia care trăiesc în această zonă doresc ca apa să rămână acolo. Ne dorim un fluviu uh, viu și acum dau cuvântul uh, colegului meu. Vă mulțumesc, doamna președintă. Îmi pare rău că vă deranjăm cu atâtea teme din uh, Spania, însă trebuie să ne întrebăm de ce sunt atât de mulți petiționari din Spania care au nevoie de ajutor ne adresăm dumneavoastră pentru că nu ne dorim ca acest fluviu pe care îl uh, vedeți aici pe această poză să fie în această stare uh, deplorabilă, să devină un fluviu mort. Un uh, fluviu care funcționează doar ca un canal de canalizare. Din păcate, apa curată ajunge în acest uh, canal de redirecționare care, din punctul nostru de vedere, nu respectă directiva privind apa, directiva privind păsările, directiva privind habitatele. Este o opinie împărtășită și de guvernul din Spania. A fost uh, prezentat un plan economic pentru fluviul uh, Tahon anul 2014, dar între timp uh, Uh, legislația de mediu a fost modificată și acest plan economic uh, a fost uh, modificat și s-a adoptat un decret special pentru, pentru bazinul hidrografic respectiv. Petiția noastră pe care vă prezentăm astăzi trebuie înțeleasă în legătură cu acțiunile în uh, instanță uh, în fața Comisiei Europene din 2013 și 2014. În legătură cu ultima instanță, astăzi aducem informații suplimentare și sperăm că vom primi un răspuns. Guvernul spaniol știe exact ce face acolo. Vedeți aici această poză de sus cu apele uzate care vin din uh, regiunea urbană uh, Madrid, care uh, distrug până la urmă fluviul uh, Tajo, Totul conform uh, planului economic foarte bine cunoscut. Asistăm la uh, moartea unui uh, fluviu. Acest fluviu nu, nu mai apa din, această, din acest fluviu nu mai poate fi băută, uh, Uh, este oricum la un nivel uh, foarte redus, uh, nu te mai poți nici scălda în fluviul respectiv. Până în anul a fost amânat în acest moment termenul de respectare a normelor de mediu până în anul 2017 <laughs> și rămâne de văzut ce, întâmpl- ce se va întâmpla cu uh, apa acestui fluviu. Uh, dacă luăm apa curată dintr-un fluviu, ceea ce rămâne, în mod sigur, nu va mai putea respecta standardele de mediu. Am venit în fața dumneavoastră pentru a vă cere ajutorul, pentru că nimeni nu ne ascultă în, în Spania, din păcate. Noi considerăm că Comisia de Petiție a Parlamentului European trebuie să atragă atenția guvernului uh, din Spania că există uh, acțiuni în instanță demarate de Comisia Europeană. Pozele pe care le vedeți nu sunt poze din anii 70, cum s-ar putea crede, ci sunt poze actuale și nu este vorba de, de cazuri uh, izolate. apa este redirecționată pentru a uh, sluji unor activități uh, economice care nu au niciun fel de durabilitate. Avem foarte mult de suferit de pe urma acestui uh, canal. Am dori să se schimbe situația. Vă cerem să păstrați această petiție deschisă pentru a putea analiza toate dovezile pe care le-am uh, prezentat pentru a atrage atenția guvernului spaniol asupra acestei, uh, asupra acestei situații. Vă mulțumesc. Din uh, partea Comisiei Europene am primit un răspuns detaliat referitor la toți pașii întreprinși de Comisia Europeană până acum. Și o să dau cuvântul domn, doamnei Lord Alvarez acum. Vă mulțumesc. Comisia a demarat o procedură de informare uh, de la început uh, cu autoritățile din Spania. Am avut mai multe contacte de la începutul, anul, de la începutul anului 2014. Ultima întâlnire a avut loc la, în luna decembrie anului trecut și dispunem de informațiile necesare pentru a putea decide dacă dreptul comunitar este încălcat sau nu. Este vorba în primul rând de directiva privind apa, privind păsările, privind habitatele și directiva privind apele uzate urbane. Am declarat acest lucru deja cu ocazia întâlnirii din decembrie anului trecut. Planul de gestionare, de gestionare a fost adoptat uh, mai târziu decât fusese prevăzut. Raportul Comisiei preconizăm că va fi publicat drept urmare abia în luna martie. În ceea ce privește disponibilitatea apei în cantități suficiente și garantarea calității și a unei situații ecologice acceptabile și, dacă este nevoie, Uh, conservarea speciilor uh, protejate și așa mai departe, toate acestea sunt teme priorita- prioritară pentru Comisia Europeană. Și am avut uh, o întâlnire bilaterală cu autoritățile din Spania în noiembrie 2014 și, și am uh, discutat toate aceste teme cu autoritățile competente. Nu vă pot oferi mai multe detalii acum. Toate aceste detalii vor fi regăsite în uh, raportul pe care îl vom publica în luna martie. Vă mulțumesc. Această petiție a fost depusă în anul 2012. Ultimul răspuns primit din partea Comisiei Europene datează din iulie 2014 și în urma intervenției dumneavoastră înțelegem de ce nu am mai primit uh, informații din luna decembrie anului trecut. De Gutierrez, please. Dau cuvântul acum domnului Gutierrez, vă rog. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Grupul socialiștilor sprijină această petiție adresată în numele Platforma în Defensa de los Iostahoi Alberche. Eu înțeleg foarte bine situația acestor două fluvii. Considerăm că directiva cadru privind apa este încălcată pentru că debitul acestui fluviu nu este suficient de mare și um, calitatea nu se apropie nici de departe de standardele necesare. Trebuie să înțelegem că această petiție se bucură de sprijinul uh, tuturor uh, locuitorilor uh, regiunii respective. În plus, majoritatea organizațiilor politice sprijină această petiție. Toată lumea își dorește ca acest fluviu să aibă un debit suficient care să permite, să permite o dezvoltare durabilă a, a bazinului hidrografic al fluviului Tajo. Astfel încât peisajul geografic al regiunii să nu fie modificat. Mm, o modificare a peisajului geografic trebuie evitată cu orice preț. planul hidrologic pentru fluviul uh, Tahoe nu este suficient pentru că nu prevede un debit suficient de apă. Drept urmare, această petiție ar trebui să fie păstrată deschisă. În luna martie, Comisia Europeană urmează să-și publice raportul privind planul de gestiune hidrologic al fluviului Tajo, și sunt sigură că în acest raport se va ajunge la concluzia că toată această directivă a fost uh, încălcată. Este o problemă gravă politică și de mediu, o problemă pe care trebuie să o rezolvăm. Drept urmare, subliniez din nou că această petiție este sprijinită de grupul nostru politic, este o petiție care trebuie să fie păstrată deschisă și ar trebui să ne asigurăm că această problemă este rezolvată cât mai repede posibil. Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru intervenție, doamna președinte. Vă atrag atenția că am încercat să nu politizăm pe cât este posibil o petiție. Este vorba de Comisia pentru Petiții și fiecare grup politic are responsabilitatea de a asculta Uh, petiționarii și să ajungă la propriile concluzii. Deci vă rog să nu politizați uh, acest proces pentru că își va pierde din importanță pe viitor. La cuvântul doamnei Valdes Bias. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Cred că este foarte trist să vedem aceste poze cu spuma care plutește pe suprafața apei, cu peștii morți din uh, apă, uh, sunt imagini care ar fi trebuit să țină de trecut și să ar fi trebuit să ne să fi învățat uh, învățămintele necesare. În urma răspunsului comisiei, înțeleg că până acum nu există dovezi în sensul încălcării legii. În al doilea rând, am înțeles că situația este evaluată și se întreprinde un studiu acum, dar, după cum a spus uh, doamna președinte, există foarte multe petiții uh, provenite din Spania și trebuie să ne gândim de ce ne aflăm în această situație. Nu toate petițiile ajung în fața comisiei noastre. Există și alte uh, platforme, organizații civile care uh, apără alte teme importante și, din punctul meu de vedere, autoritățile din Spania nu respectă uh, legislația europeană și nici uh, legislația națională. Asistăm la o boală a căror simptomele le vedem uneori, însă cred că este o boală mult mai extinsă și poate de acest aspect ar trebui să țină cont uh, și Comisia Europeană. Nu doar uh, Spania nu respectă legislația europeană, însă ținând cont de faptul că există atât de multe cazuri din Spania, poate această problemă merită o atenție mai specială. Doamna Guzman Albiol, vă mulțumesc! ce se întâmplă în uh, regatul Spaniei. Cred că nu putem uh, comenta, nu putem oferi un răspuns la aceste întrebări, însă în ceea ce privește situația râurilor, apa uh, ține de interese private în Spania. Apa nu mai este folosită pentru cetățeni, ci pentru uh, Uh, terenuri de golf, pentru construirea unor centre comerciale și așa mai departe. Deci aceste interese uh, sunt mult mai importante decât interesele cetățenilor pentru guvernul din Spania, aparent. Așa se întâmplă în, cu fluviul Tajo, dar și cu alte fluvii. Noi considerăm că trebuie garantat un debit suficient de mare, astfel încât uh, fluviul să poată uh, să se uh, reverse în uh, mare, așa cum, așa cum este normal. Această comisie, această petiție ar trebui drept urmare păstrată deschisă. Câteva săptămâni în urmă am discutat o, despiție, o, o petiție despre situația lui Ebru. Petiționarul respectiv ne-a prezentat situația respectivă. Mă întreb dacă nu este oportun să, să vizităm regiunea respectivă, să uh, vedem ce se întâmplă cu fluviul Tajo la fața locului. După cum a spus reprezentanta Comisiei Europene, raportul va fi publicat în luna martie, deci cel puțin până atunci petiția ar trebui să fie deschisă. Consider în plus că ar fi foarte util să organizăm o vizită la fața locului pentru a înțelege mai bine cum putem rezolva această situație. Vă mulțumesc. Aș dori să mulțumesc din nou petiționarilor pentru că ne-au prezentat uh, această petiție. După Germania, din Spania provin cele mai multe petiții, într-adevăr. Însă nu cred că trebuie creată o legătură între numărul de petiții și situația dintr-un stat membru. Cred că ar trebui să înțelegem că cetățenii se așteaptă din partea noastră să le ascultăm pre- preocupările, să răspundem uh, acestor uh, preocupări, însă nu cred că trebuie să avem o judecată de valoare vis-a-vis -vis de cum funcționează lucrurile în Spania, pentru că acest lucru ar, ar politiza și nu ar fi deloc util acestor petiții. Și eu consider că această petiție ar trebui să rămână uh, deschisă și aș dori să vă spun că domnul Caniete uh, nu se poate trezi într-o dimineață și să decidă pur și simplu că uh, uh, fluviul nu va mai putea curge. Toate proiectele în desfășurare trebuie să respecte standardele legale. Deci, în momentul în care guvernul uh, spaniol a creat uh, uh, planul hidrologic pentru regiunea respectivă, a făcut-o cu bună credință am auzit că până luna în martie Comisia Europeană urmează să ne prezintă raportul uh, final, însă, ca peste tot, uh, legea trebuie respectată și în Spania. Desigur, vom păstra această petiție deschisă pentru a vedea dacă, uh, dacă situația se îmbunătățește sau nu, dar nu cred că ar trebui să politizăm prea mult această comisie. Mulțumesc, domnul Sebastian. Mulțumesc foarte mult, doamna președintă. Cred că cu toții suntem de acord că această petiție ar trebui să rămână deschisă. Aș dori să aduc o mică contribuție. Coaliția reprezentată de, de mine include și uh, Partidul Castilian din regiunea, dintr-o regiune foarte afectată de această problemă. Deci suntem implicați în uh, campania de curățare a fluviului Tajo. Reprezint de asemenea Compromis, un uh, partid din zona, din regiunea Valencia, și nu îmi plac unii din termenii folosiți de petiționari în legătură cu diferențele între regiuni. Cu toate acestea, această petiție consider că ar trebui să rămână deschisă pentru că uneori, din păcate, aceste situații grave sunt exploatate pentru, difer- din, din, din, pentru diferite interese unele lucruri sunt foarte clare. Directiva cadru a Uniunii Europene privind apa ne spune că, în primul rând, trebuie garantat un debit sănătos pentru orice fluviu. Dacă există apă în exces, uh, apa în exces poate fi folosită pentru în alte scopuri, scopuri industriale și așa mai departe, dar este vorba de apă în exces. Un fluviu trebuie să aibă întotdeauna un debit uh, suficient. Sunt uh, aspecte pe care trebuie să le discutăm și în mod evident există conflicte între diferite regiuni din uh, Spania, dar avem argumente suficiente pentru a păstra această petiție deschisă. Doamna președintă, suntem cu toții de acord de a păstra această petiție deschisă. Cred că ar trebui să, să recunoaștem și rolul Comisiei Europene în legătură cu acest caz. Comisia Europeană în această situație a demarat uh, procedurile de încălcare a tratatelor și Comisia Europeană sunt convinsă că va trece și la pașii necesari viitori pentru a se asigura că Spania respectă decizia Curții Europene de, de Justiție. În plus, acum am aflat că toate aceste informații rele- relevante vor fi publicate în, în luna martie, în urma unei valori complete. Deci v-aș propune să introducem pe ordinea de zi a reuniunii comisiei noastre din luna mai această temă. Până atunci vom uh, dispune de toate informațiile necesare. Astfel, exercităm uh, presiuni nu doar asupra Comisiei Europene de a-și continua activitățile, dar mai ales de a păstra ancheta deschisă în ceea ce privește acest caz. Sunteți de acord? Foarte bine, vă mulțumesc. Și cred că știți că este ultimul punct de pe ordinea de zi. Vă mulțumesc tuturor pentru faptul că ați fost foarte succinți, ați avut intervenții foarte eficiente și scurte. Ne revedem cu toții mâine și îi revăd pe coordonator la ora 17.30. Avem timp pentru o cafea. <laughs>